Αγαπητοί συνάδελφοι, προχωρούμε στην ψηφοφορία. Η επόμενη έκθεση είναι η Doamnelor și domnilor, vom continua acum cu următorul uh, raport, raportul de țară pentru Turcia. Amendamentul 10. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm. Bine. Verificăm amendamentul 10. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 11, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 12. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Doamna Omen Reuten dorește cuvântul. Da, domnule președinte, vreau să vă anunț următorul lucru și anume că am ajuns la un acord cu uh, raportorii din umbră pe aliniatul 18, ceea ce înseamnă că amendamentul 26 de la aliniatul 18 va fi retras de către doamna Flotră și de aceea vreau să recomand grupului să voteze pentru amendamentul 29 la acest paragraf, acest aliniat. Mulțumesc. A, 29 atunci. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge, nu? Respingem 12, adică... Bun, haide să-l verificăm, că nu mai știu ce spusesem. Deci, 12 se verifică. 12. Pere Sovoriaș. S-a închis votul. După cum ziceam, se respinge. Iar acum trecem la amendamentul 29. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 26 a fost retras, după cum ni s-a spus. Deci acum avem un amendament oral pe aliniatul 18. Doamna Omen Reuten. Da, domnule președinte, am într-adevăr un amendament oral. Vreau să adaug la alineatul 18 ceva, voi citi, deci este îngrijorat de lipsa de progrese în aceste investigări și notează că reținerea jurnaliștilor cunoscuți ca Nedem Sener și Ahmed Sik s-ar putea să ducă la o lipsă a credibilității în aceste procese, ceea ce ar fi trebuit de fapt să sporească democrația. Mulțumesc! Cine este pentru? Nu, haideți să continuăm, de fapt, să continuăm cu votul la 18, astfel amendat. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 23, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 37, pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 27, pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm, verificăm 13. S-a închis votul. Se adoptă. Amentul 28. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Verificăm 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 24. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Pentru. Împotrivă. A, vreți să verificăm 3. Bine, verificăm 3. S-a deschis votul la 3. Pera Șufuriaș. S-a închis. După cum ziceam, se adoptă. 14. cine pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. 15. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 30. 30. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alineatul 40 în două părți. Prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri se adoptă și partea a doua, voturi pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 32 vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Pera Sofories. S-a închis. Se respinge. 33 vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 38. Tot cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 34. Acum vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 35, tot cu apel nominal. S-a închis vot. S-a deschis votul, mă scuzați. Pera Șoforias. S-a închis. Se respinge. 5. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul... Da, bun. Vă... Astăzi este o zi bună pentru mine, deci vă acord verificarea la 5. Amendamentul 5 se verifică. Singura zi bună, de fapt, din an. Deci, 5. Cine s-a deschis votul? Ce surpriză! Se respinge. Acum uh, amendamentul 47, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 36, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 18. Πέρα σοφορίας. S-a închis votul. Se respinge. 19. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25. Nu, mă scuzați. Deci 20. Uh, 20. Am zis 19? A, am zis celălalt dinainte, am zis deci la 19. Vreți să verificăm? Bine, verificăm 19. Pera Soforias. S-a închis votul. Cred că e o problemă cu aparatele. Poate să verifice tehnicianul aparatele, vă rog, de Numărătoare. Bun, da, se respinge. Bine. Iar acum 25. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Verificăm 25. Pera Soforias. S-a închis votul și se adoptă. 4. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 20. Pera Șovoriaș. S-a închis votul la 20. Se respinge. Amendamentul 20. cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 21 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 2 pentru, împotriva, abțineri, respins. 6 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 6. Pera Șoforiaș. S-a închis votul și se adoptă. 7. cine pentru 7? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 9. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Acum trebuie să verificăm 9. Haideți să verificăm 9 înainte de final. Perășoforiaș. S-a închis votul. Bun, se respinge. Și acum votul final. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă felicitări raportorului. Uh, pomenie έκθεση. Trecem la următorul raport. Procesul de integrare europeană al Muntenegrului. Primul amendament. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Verificăm amendamentul 1.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 Trecem la raportul IAROCA, Strategia Europeană pentru Integrarea Romilor. Amendamentul 1. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Pere Șoforieș. S-a închis votul. Se respinge. Alineatul 3. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 36. Tot vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 40. Vot similar. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 41. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 50. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 58. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 59. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 98. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Să închizi votul. Se adoptă. Alineatul 100. Tot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Alineatul 102 cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vot final, tot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări, doamne Iaroca. Dragi colegi, raportul Lange Ultimul vot de pe ordinea de zi de astăzi, o politică industrială pentru era globalizării. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm amendamentul 2. S-a închis votul. Se adoptă. 3 și 10 împreună. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Alineatul 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă.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 previous. Okay, my, my, my mistake, my mistake, let's go back, my mistake. Mă scuzați, mă scuzați, a fost greșeala mea, spune președintele. Era vorba despre amendamentul 6, deci cine este pentru amendamentul 6, împotriva abțineri, se respinge. Acum, alineatul 89, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.